Meine sehr geehrten Damen und Herren. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Ich erkläre die am 27. Declar sesiunea încheiată pe data de 27 mai ca fiind reluată. Înainte de a trece la muncă,